Comunicările președintelui. Dragi colegi, după cum știți cu toții, astăzi vom vota rezultatul negocierilor privind politica agricolă comună. Pentru a permite tuturor colegilor să fie prezenți la vot cu cartela de vot, votul va începe la ora 17 fix. Dacă dezbaterea nu se va termina până la ora 17 fix, voi întrerupe dezbaterile la 16.55 pentru a relua dezbaterile la sfârșitul votului. Înainte de cele patru voturi privind reforma, voi, voi da cuvântul raportorilor pentru o scurtă prezentare finală. Scurtă prezentare finală, nu vom deschide o nouă dezbatere doresc să vă aduc aminte că chiar dacă trebuie formal să aibă loc patru voturi separate, reforma reprezintă un pachet global. De aceea, dacă cumva se întâmplă ca vreunul dintre cele patru dosare să fie respins, să știți că întreaga reformă este pusă sub semnul întrebării pusă în pericol. Doresc să vă amintesc de asemenea că ședința de astăzi este transmisă în direct pe internet și interpretarea este disponibilă în toate limbile comisiei noastre. Bun, acestea fiind spuse, trecem la punctul 4. Informare cu privire la calendarul reuniunilor Comisiei Agri pentru anul 2014. Deci, care este calendarul. Acceptăm calendarul pentru 2014 și acum, având în vedere că colega Maria Gabriel este prezentă, trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, modificarea directivei 2110 CE a Consiliului privind mierea. Discutăm proiectul de aviz al doamnei Gabriel privind directiva mierii la, pentru care Comisia ENVI este comisia competentă pe fond. Comisia Europeană a propus uh, o modificare limitată a directivei din 2001 pentru a um, clarifica cl uh, următorul lucru, și anume că polenul este un constituent natural al mierii și nu un ingredient al mierii. Așa cum a considerat și Curtea de Justiție în uh, decizia sa în cazul Babloc. Această diferență de opinie între curte și comisie a deschis o confuzie, o, o incertitudine juridică pentru apicultori. De aceea, avizul colegei noastre este important. Dau imediat cuvântul colegei și înainte vă amintesc că amendamentele pot fi depuse până pe 7 octombrie, ora 12. Te rog, Maria. Maria Gabriel, a te. Maria Gabriel, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să încep prin a spune că propunerea de directivă a Parlamentului și Consiliului care modifică directiva 2001-110-CE privind mierea este tehnică, dar adoptarea sau respingerea ei ar avea anumite consecințe. Mai întâi, știm că este important să știi dacă polenul este considerat uh, constituent natural sau ingredient al mierii. Este o chestiune complexă și din multe articole din mass media am văzut că este și o problemă sensibilă care poate isca polemici. De aceea îmi voi permite să vorbesc puțin mai mult pentru a explica clar colegilor care sunt informațiile pe care le-am obținut în urma întâlnirilor mele cu comisia și cu apicultorii, inclusiv cu um, raportorii de la ENVI. În ceea ce mă privește, doresc să vă spun că am examinat în primul rând această propunere de directivă, pen, uh, ținând cont de consecințele pentru acest sector agricol, și anume pentru sectorul apiculturii. Unul la mână. Propunerea Comisiei are ca principal obiectiv clarificarea directivei 2001-110, directiva privind mierea, precizând că, că polenul este un constituent natural, nu un ingredient al merii. Și în propunerea sa, Comisia reacționează la uh, o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza Bavloc care afirmă că polenul este un ingredient conform articolului de definiție 6a din Directiva 213. Această definiție indică că ingredient este orice substanță, inclusiv aditivii și enzimele, folosite în fabricarea sau uh, pregătirea uh, unui aliment. A doua caracteristică majoră a propunerii comisiei este că înlocuiește uh, Uh, vechea procedură de comitologie din directiva privind mierea cu acte delegate vizate de articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Deci se constată încă de la început că există o divergență de opinie între Comisie și Curtea de Justiție. Comisia spune că polenul este prezent în mod natural în miere pentru că intră în stup prin acțiunea albinelor și rămâne în miere fără o uh, intervenție umană. Iar curtea pune accentul asupra faptului că um, în momentul în care fagurele trece prin centrifugă uh, pentru a se extrage mierea, se extrag nu doar celulele umplute cu miere, ci și celulele vecine uh, destinate stocării polenului. Uh, și, în consecință, cantitatea de polen care se găsește în miere crește uh, în, momentul proces, uh, în uh, cadrul procesului de extracție. Și pentru a avea un punct de vedere obiectiv asupra acestei probleme, am cerut sau am, am încercat să obțin mai multe informații din diverse întâlniri. Deci, am încercat să-mi fac un aviz dacă polenul este prezent natural sau adăugat. Din punct de vedere tehnic, lucrurile trebuie să fie foarte clare. Apicultorii nu adaugă voluntar polen. Acțiunea lor nu are ca obiectiv să se adauge polen. Deci, uh, ceea ce spune Comisia nu este exact în realitate. Apoi, în legătură cu etichetarea și testele. Mai întâi, principalul efect al definirii polenului ca ingredient ar fi ca polenul să apară ca ingredient pe etichetă și ar trebui să se facă teste obligatorii pentru ingrediente. Și conform legislației actuale, polenul ca ingredient al, mier al mierii ar trebui declarat ca ingredient al mierii pe lista ingredientelor conform directivei 2013 și dacă propunerea comisiei este adoptată ca atare, ă, polenul ă, ca constituent naturel nu este considerat ingredient și de aceea nu ă, trebuie adăugat pe lista de ingrediente. Iată, uh, despre ce e vorba aici. Este o problemă esențială și revenim aici la regulile privind etichetarea în Uniunea Europeană. Avem un regulament care arată că dacă există material modificat genetic în alimente, cantitatea sa trebuie să fie de sub 0,9%. Deci e vorba de ingredientele uh, fiecare în parte sau alimente uh, compuse dintr-un singur ingredient. Adică, dacă propunerea comisiei nu este adoptată, cantitatea cu polen modificat genetic autorizat pentru modificarea uh, pragului de etichetare de 0,9% trebuie calculat ca procent de polen total și nu de procent din cantitatea totală de miere dacă nu este ingredient. Dacă pragul de 0,9% se aplică polenului ca ingredient, probabil acest uh, prag va fi depășit, având în vedere că se aplică um, la procentul total de, de polen ca ingredient al mierei și uh, Uh, nu cantitatea totală de miere ca aliment format dintr-un singur ingredient. Pe de altă parte, dacă propunerea comisiei este adoptată, este puțin probabil ca prezența de polen modificat genetic autorizat în miere să uh, trebuiască să apară pe etichetă, pentru că va rămâne sub pragul de etichetare de 0,9% din legislația privind um, organismele modificate genetic. În practică, valori de 0,005 până la 0,05% din orice element, inclusiv polen, se regăsesc în miere. Deci, este mult, mult mai puțin decât pragul de 0,9%. Apoi, la sfârșitul lunii mai 2013, încă nu exista nicio metodă pentru um, a cantifica polenul modificat genetic în cantitatea totală de polen. Deci, din punct de vedere practic, aceste exigențe de etichetare nu pot fi puse în aplicare. Și dacă studiem și mai mult te problema testelor, trebuie să fie foarte clar că orice test se face, dacă aceste teste sunt necesare, bineînțeles, ele ar costa costurile ar fi considerabile pentru a obține aceste informații pentru etichetare și apicultorii ar fi cei care ar trebui să-și asume răspunderea um, acestor teste. Iată care sunt efectele negative directe um, asupra apicultorilor. Există și efecte indirecte. Doresc să vă atrag atenția asupra faptului că, în general, mierea este considerată produs natural și sănătos. De aceea, dacă mierea este etichetată cu polen modificat genetic ca ingredient, acest uh, uh, lucru ar afecta în mod clar reputația mierii ca produs natural. Și pragul de 0,9% este valabil pentru alimentele convenționale, pentru, inclusiv pentru producătorii bio și um, trebuie să ținem cont de faptul că dacă hotărâm că polenul trebuie să fie un ingredient, nu vom scăpa problemei inegalității de tratament între apicultori și producătorii bio. Dar nu se va întâmpla asta dacă acceptăm propunerea Comisiei. Alte trei aspecte pot uh, fi argumente în dezbatere. Se pune problema securității alimentare, bineînțeles, în ceea ce privește securitatea alimentară, calificarea polenului ca constituent, așa cum propune Comisia, nu va avea un impact asupra securității alimentare a mierii, care conține polen modificat genetic, pentru că polenul ca constituent va fi supus, dacă este modificat genetic, regulilor de Um, autorizare din legislația privind um, organismele modificate genetic. Deci, punerea pe piață a bunurilor alimentare cu organisme modificate genetic uh, neautorizate nu este posibil, indiferent dacă sunt produse în Uniunea Europeană sau provin din țară terță. Și aici ajungem la problema țărilor terțe. Este foarte important să spunem că anumiți apicultori din Uniunea Europeană consideră că soluția curții de a califica polenul ca fiind ingredient îi pune într-o situație avantajată față de producătorii din țări terțe, pentru că ei estimă că producătorii din țări terțe, unde se cultivă organisme modificate genetic, trebuie să-și eticheteze mierea ca fiind modificată genetic dacă polenul este ingredient. Dar, nu, dar ei nu ar trebui să facă asta. Dar, după cum am spus, nu există nicio metodă pentru a cantifica eh, polenul modificat genetic eh, față de cantitatea totală de polen. Deci este imposibil să se aplice astfel de dispoziții privind etichetarea, chiar dacă polenul ar fi considerat ca ingredient. Nu este cazul și incertitudinea juridică practică practic nu avantajează pe nimeni. Se pune și eh, problema coexistenței și dacă, alături de colegi, hotărâm să abordăm astfel lucrurile, o putem face, dar doresc să insist asupra faptului că dezbaterea fiind uh, modificarea directivei mierii nu trebuie confundat cu dezbaterea privind coexistența. Comisia nu pune nicio exigență privind coexistența pentru statele membre. Fiecare stat membru trebuie să-și elaboreze propria strategie privind coexistența. Deci știm foarte bine că pentru a proteja pe agricultori de polenurile modificate genetic ar trebui să existe zone de izolare a culturilor um, de organisme modificate genetic um, de 1 până la 10 km lățime. Și acest uh, aspect ar însemna și că ar putea apărea apoi reguli devenite și aplicate la nivel național. Acesta este principalul mesaj pe care doresc să-l transmit. Pentru că nu trebuie să uităm faptul că în 2012 5 eh, state membre ale Uniunii Europene cultivau organisme modificate genetic pe scară comercială, mai ales sub formă de um, porumb MON 810. E vorba de Spania, Portugalia, Republica Cehă, România și Slovacia. Știm că există o certitudine în legătură cu prezența de culturi modificate genetic și impactul lor, care poate face obiectul uh, unei discuții privind impactul asupra mediului în general, dar nu cred că aici trebuie să aibă loc această dezbatere. Aici trebuie să ne concentrăm pe propunerea așa cum este ea în momentul de față. Și e vorba de identificarea polenului ca constituent, fără să amestecăm aici alte dezbateri. Încă o dată, eu m-am ghidat în funcție de interesele apicultorilor, de interesele sectorului apiculturii. Rămân deschisă dezbaterii. Am vorbit mai mult pentru că cred că este un sector în care trebuie să explicăm bine lucrurile, um, pentru a scăpa de o instrumentalizare excesivă a subiectului și mulțumesc anticipat colegilor pentru contribuțiile lor, observațiile și sugestiile lor. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte bine, mulțumesc, Maria Gabriel. Acum trecem direct la dezbatere. Are cuvântul colegul Agnew. Vă rog. I'm worried, Chairman. Domnule președinte, sunt îngrijorat. E prima dată când îmi spuneți pe numele de botez în uh, ultimii ani. Iată că vorbim din nou de nuanțele subtile ale limbii engleze. Mi-amintesc că acum uh, câțiva ani ne întrebam dacă o prăjitură este confecționată sau este aliment, dacă este o un dulce sau un aliment. Apoi am spus același lucru despre un biscuit. Iată că Uniunea Europeană intră iarăși în astfel de detalii. Avem o situație foarte interesantă aici legată de polen. Comisia spune că polenul este un constituent al mierii, iar Curtea de Justiție vine și spune că nu e așa, că este vorba de un ingredient. Iar domnul președinte tocmai a spus că este un element component al mierii. Dacă vă uitați în dicționarul de limba engleză la, la definiția ingredient, se spune constituent. Deci mi se pare că ne uh, legăm aici la cap când nu ne doare. Nu se știe cum se va traduce acest lucru în 22 de limbi. Va fi foarte interesant de tradus. Deci, vorbim despre etichetare. Ce conține mierea de fapt. Noi sperăm că doar miere, dar aceste centrifuge nu sunt foarte eficiente, deci în miere întotdeauna veți găsi și ceară, și metal, și jeleu, și nu se mai știe ce, nu se știe în ce cantități, însă probabil ar trebui să se găsească aceste informații pe etichetă. Deci, sincer, ce încercăm noi să facem este imposibil. Și acest lucru a apărut pentru că lobby-ul verzilor este bolnăvicios împotriva tot ceea ce este modificat genetic. În Canada uh, se face miere pe baza unor elemente modificate genetic și oamenilor le place foarte mult. Dar la noi uh, nu s-a făcut așa ceva sau s-a făcut pentru că uh, și noi în Marea Britanie avem un fel de rapiță, hibridă. Putem spune că și aceste plante hibride sunt de fapt modificate genetic pentru că nu sunt capabile să se uh, reproducă singure. Deci, ce facem aici? Alergăm în jurul cozii și până la urmă întrebarea e una de gust. Vă place mierea sau nu? Și atât. Mulțumesc! Mulțumesc, dragă Agnew, spune președintele, acum Brita Reimers și apoi Martin Heusling. Noi, cei de la ALDE, salutăm propunerea Comisiei Europene. Doresc să-i mulțumesc doamnei Gabriel pentru explicațiile foarte bune. A reușit să facă un rezumat foarte bun și să ne explice totul foarte clar. Polenul este un constituent și nu un ingredient. Mierea este unul din uh, puținele produse naturale care nu uh, sunt apoi prelucrate, ci consumate ca atare. Trebuie să avem grijă aici să nu confundăm lucrurile. Au fost uh, implicate diverse grupuri în această dezbatere, însă eu cred că trebuie să păstrăm, uh, să păstrăm proporțiile. Hotărârea Curții Europene de Justiție se referă la uh, etichetările uh, realizate de apicultori polenul nu este adăugat mierii în mod artificial, deci nu poate fi un ingredient, este un constituent. Polenul este un produs 100% natural, nu este un ingredient al mierii. Acest lucru e foarte important în uh, legislația internațională ce legiferează mierea și de asemenea în directiva Uniunii Europene referitoare la miere. Atunci când uh, vorbim despre miere, uh, discuția are legătură și cu și cu Codex Alimentarius. E foarte importantă și situația um, polenului provenit din uh, plante modificate genetic. Ce se întâmplă în acest caz? După cum a spus deja uh, doamna Gabriel, pentru că se poate ca mierea să conțină polen provenit de la plante modificate genetic. Uh, și doamna Gabriel a explicat foarte clar acest caz. Cred că trebuie să arătăm cât se poate de clar că deocamdată nu este posibilă niciun fel de derogare pentru polenul modificat genetic în miere, însă este foarte greu ca apicultorii să dovedească dacă produsele lor conțin sau nu conțin polen modificat genetic. Această hotărâre uh, a Curții de Justiție a Uniunii Europene nu este neapărat uh, ușor de pus în practică. Avem aici o mare diferență între teorie și practică și uh, mă tem că practica nu va reuși să urmeze teoria. După cum vă spuneam, 40% din mierea consumată în Uniunea Europeană provine din state terțe și uh, sunt implicate în comerțul cu miere și întreprinderi intermediare. Uh, de exemplu, cei care îmbuteliază mierea. Ei uh, ar putea avea probleme din cauza acestei legislații uh, sunt uh, situații în care uh, mierea poate fi înlocuită parțial cu un sirop îndulcit de, cu zahăr și trebuie să avem grijă să nu se poată întâmpla așa ceva. În legătură cu coexistența, cred că nu este momentul să discutăm despre coexistență acum când discutăm directiva mierii. Aici vorbim despre miere ca produs și are legătură cu dezbaterea privind OMG-urile, însă eu cred că uh, nu trebuie să confundăm subiectele. Mulțumesc! Mulțumesc, Martin Hoisling, după care voi da cuvântul comisiei. Da, nu nu am să fiu de acord neapărat cu doamna Reimers și cu domnul Egniu, pentru că mi se pare că amândoi au trecut pe lângă esența discuției. Și anume, în această propunere, Comisia folosește o șmecherie. După motoul, avem o dezbatere neplăcută, referitoare, care are legătură cu OMG-urile, Și poate că ar fi bine, spune Comisia, să uh, restabilim un cadru juridic și astfel să facem să treacă neobservată dezbaterea neplăcută. Practic, uh, cred că trebuie să analizăm această propunere bizară a Comisiei așa cum este. Această propunere îi uh, împovărează pe apicultori care trebuie să dovedească dacă polenul este provenit de la OMG-uri sau nu. Și după cum spunea și raportoarea, trebuie să se aplice în teorie e, regulile respective, însă în practică nu se întâmplă așa. Mierea poartă o anumită etichetare, însă și aceasta este esența dezbaterii. Însă ce face comisia este să uh, mute accentul pe cadrul juridic și să ne îndepărteze de această dezbatere neplăcută. Uh, după cum se spunea și în text, mierea este considerată un produs sănătos și deci, ca produs sănătos, nu ar trebui să conțină OMG-uri. Acum însă, iarăși, se discută despre acest subiect. Uh, până la urmă, se ajunge ca în realitate în miere să fie și polen uh, provenit de la plante modificate genetic și în loc să se discute dacă este bine sau nu să se întâmple acest lucru, se discută despre etichetare și apicultorii cad în picioare la sfârșitul dezbaterii. Deci, se pune întrebarea, mierea poate să existe ca produs fără OMG-uri? Uh, sunt state ca Austria în care s-a uh, legiferat cu privire la uh, raza de acoperire a zborului albinelor și astfel se evaluează dacă albinele au zburat sau n-au zburat peste câmpuri de organisme modificate genetic, însă, până la urmă, dacă dorim să nu avem OMG-uri în miere, trebuie să modificăm altă directivă Doamna raportoare a făcut o treabă foarte bună, însă eu nu pot susține raportul în forma sa actuală cu acest conținut. Mulțumesc. Voi da acum cuvântul reprezentantului comisiei, domnul Podlet. Vă rog. Oui, merci bien, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Povestea OMG-urilor este una dezbătută în permanență la comisia dumneavoastră, comisia Agri și la comisia Envi din Parlament. De altfel, acest subiect e dezbătut de câțiva ani încoace, constant. Dorim să o felicităm pe doamna Gabriel. Acesta nu este, de fapt, momentul să discutăm despre coexistență, a spus foarte bine doamna Gabriel. Trebuie să ne referim la hotărârea Babloc, iar Comisia a hotărât să clarifice legislația actuală și să demonstreze că polenul nu este ingredient, ci constituent natural al mierii. După cum a spus și doamna Gabriel, apicultorii nu adaugă polen în mod voluntar. Adaugă doar dacă doresc să fraudeze, dacă adaugă polen de uh, miere de polen de rapiță în miere pentru a o vinde mai scump, dar nu este aici nici locul, nici momentul să discutăm despre acest lucru. Credem că spiritul hotărârii Babloc este respectat. Credem că această clarificare juridică va permite apicultorilor comunitari să lucreze în cele mai bune condiții, însă dorim să reafirmăm foarte clar că dacă e vorba de miere fabricată în UE sau importată din state terțe care conține polen de la niște OMG-uri neautorizate în Uniunea Europeană, această miere nu va putea să fie comercializată. Va fi respinsă la frontieră și se va întoarce în țara de origine dacă conține polen provenit de la un OMG neautorizat. Situația este foarte clară. În legătură cu restul raportului, suntem foarte mulțumiți și dorim să o felicităm pe doamna Gabriel pentru că a uh, lucrat într-un domeniu destul de dificil, după cum a spus și domnia sa, care dezlănțuiește pasiuni și suntem perfect de acord cu raportul său. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte bine, mulțumesc reprezentantului comisiei, dau acum din nou cuvântul colegei noastre, Maria Gabriel. Vă rog, după care trecem mai departe. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor care au uh, contribuit la această discuție și de asemenea doresc să mulțumesc Comisiei Europene care de la bun început s-a arătat deschisă la dialog. Am purtat o uh, conversație constructivă în permanență și iată că am reușit să ajungem la o concluzie fără ca uh, emoțiile să ne împingă în domeniul iraționalului, ceea ce este foarte bine în primul rând pentru apicultori. Vreau să mulțumesc colegilor care au insistat asupra păstrării diferenței dintre anumite dezbateri. Vreau să mă adresez domnului Hoisling, sper că își va schimba opinia după ce va citi cu mai mare atenție raportul meu și de asemenea atunci când discutăm despre regulile privind culturile, e foarte important să uh, studiem foarte bine problema. Impactul nu are legătură neapărat uh, cu propunerea actuală a Comisiei Europene, ci rezultă mai mult din faptul că mai multe state nu au aplicat corect directiva privind înregistrarea câmpurilor de OMG-uri. Însă, încă o dată, această dezbatere nu intră în directiva actuală și după cum v-am spus, eu rămân deschisă la propuneri și doresc să mulțumesc anticipat tuturor colegilor care prin amendamentele lor vor contribui la afirmarea poziției Parlamentului European. Obiectivul va fi unul singur și anume să nu uh, stârnim polemici și mai aprinse, care sunt instrumentalizate, ci mai degrabă să apărăm sectorul apiculturii și interesele apicultorilor, care și ei uh, doresc să audă semnale coerente și puternice. Mulțumesc! Bine, grație! Grație, domnul... Mulțumesc, doamne Gabriel! Și acum putem trece la punctul 6 de pe ordine de zi. Văd că colegul Silvestris este prezent în sală, deci trecem la producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor. Numai puțin spune domnul președinte. Nu mă mișc aici, stau, spune domnul Silvestris. Da, deci discutăm propunerea comisiei privind materialul de reproducere a plantelor. Aș dori să vă precizez că această propunere pentru care Sergio Silvestris este raportor, face parte din pachetul privind sănătatea plantelor și animalelor și am discutat acest pachet la ședința precedentă. Materialul de reproducere a plantelor este un factor fundamental pentru întreprinderi, pentru diversitate, pentru sănătate, pentru calitate. În agricultură există peste 7.000 de întreprinderi, aproape toate IMM-uri active în acest sector și peste 50.000 de locuri de muncă în Europa. Legislația în vigoare privind punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor se bazează pe două elemente înscrierea varietății materialului și certificarea loturilor de material de reproducere a plantelor prin directive specifice. Proiectul de propunere al Comisiei, pentru care colegul Silvestre își va prezenta raportul, consolidează și um, modernizează această legislație, abrogând și modificând 12 directive pentru că uh, legislația actuală nu face decât uh, să întârzie și să complice punerea pe piață a materialului de reproducere a plantelor. Acum dau cuvântul colegului Silvestris și apoi, bineînțeles, deschidem dezbaterea. Te rog, Sergio. Mulțumesc și pentru această introducere care prezintă pe scurt, dar foarte bine, cadrul în care um, are loc discutarea raportului meu astăzi. Dragi colegi, în calitate de raport pentru propunerea privind semințele și materialul de reproducere a plantelor, doresc să vă prezint pe scurt propunerea de regulament. E vorba de un subiect complex, foarte tehnic, dar și foarte important, pentru că, așa cum a spus domnul președinte, stă la baza întregului lanț de producție, agri produce, producție agricolă. Deci, de el depinde durabilitatea și competitivitatea agriculturii europene. 7.000 de întreprinderi, 50.000 de locuri de muncă, dar și nevoia de a simplifica procedurile, viața și munca tuturor întreprinderilor din acest sector, care astăzi trebuie să se descurce cu 12 directive separate, care se vor regăsi în viitor într-un regulament unic. Deci, iată, este o operațiune de simplificare a cadrului legislativ care de multe ori direct, anumite directive sunt din anii 60. Deci, iată, um, o legislație fragmentată și obsoletă au tot apărut uh, noi indicații, noi nevoi ale pieței uh, în funcție de ce a apărut uh, din punct de vedere tehnic. S-au adăugat noi regulamente, dar nu s-au reformat toate textele într-o directivă unică. Astăzi avem un prim schimb de opinii pe acest subiect. Aș dori să încep cu o observație privind obiectivul regulamentului pe care îl sprijinim. Obiectivul este tocmai acela de a um, reduce complexitatea acestui domeniu și de a face noi propuneri pentru a respecta exigențele agricultorilor mici și a uh, recoltelor bio. Doresc să clarific faptul că acesta este un regulament în care nu se ține deloc cont de organismele modificate genetic. Și cei care cultivă grădina de lângă casă, cu toții doresc ca grădina lor să fie și frumoasă. Deci, regulamentul nu acoperă materialul pentru băncile genetice sau pentru scopuri experimentale sau pentru operatorii profesioniști. Deci, Cine nu este operator profesional nu este afectat de dispozițiile regulamentului. Textul comisiei pe care îl discutăm astăzi urmează unei analize a experților și a, diferit și Uh, au fost făcute și diferite studii și observații uh, și în cadrul anchetelor publice, operatorii din sector au transmis observațiile lor comisiei între anii 2007, 2008 și 2010. Și în urma diferitelor discuții pe care le-am avut cu reprezentanții sectorului, uh, am observat că structura actuală de punere pe piață a materialului de reproducere a plantelor pare că mulțumește pe toată lumea. Deci structura cu doi piloni care prevede înscrierea varietăților de material de reproducere și certificarea loturilor este păstrată și în acest regulament. Anumite noutăți în legătură cu certificarea au apărut, mai ales în ceea ce privește certificarea de firmă a materialului de reproducere, dacă firma are instrumentele necesare pentru a-și certifica propriul material de reproducere a plantelor înainte de a-l pune pe piață. Deci, materialul nu mai trebuie neapărat să fie certificat de o autoritate publică. Do autoritățile competente vor face doar controle. Astfel, acesta este un exemplu al modului în care acest, acest regulament dorește să-și simplifice uh, procedurile. Deci nu e vorba doar de o simplificare printr-un text unic, ci și o simplificare a procedurilor, care sunt deci simplificate foarte mult. Și în ceea ce privește uh, tarifele de înscriere și certificare, voi depune amendamente la text. Tot O altă noutate uh, vizează valoarea agronomică de uh, folosire satisfăcător și durabil. Acest criteriu reprezintă o noutate față de metoda actuală. Și aceste ultime, acest, aceste ultime articole, 58 uh, și 59, uh, poate trebuie să evaluăm anumite modificări pe care le voi uh, propune. Acum, care sunt principalele noutăți din acest nou regulament? mai ales în ceea ce privește materialul heterogen, articolul 14, și um, pietrele de nișă. E vorba de uh, două aspecte care nu se regăseau în directivele care vor fi abrogate cu acest text unic, dar care reprezintă excepții, sectoare de piață, după părerea mea, fundamentale. Aici apare problema întreprinderilor mici, întreprinderi care luptă pentru biodiversitate și agricultori care vând în cantități mici. După numeroase întâlniri cu părțile interesate, pot să vă spun că acestea sunt articolele în care se concentrează cea mai mare cantitate de preocupări. Și Bineînțeles, și atenția comisiei noastre se va concentra pe aceste, pe aceste articole prin amendamente. Eu cred că comisia a rămas cam vagă în uh, detaliul acestor reguli și, având în vedere că este o parte nouă din legislație, care nu exista înainte, s-a lăsat mult în uh, sarcina actelor delegate, dar eu cred că sunt lucruri care trebuie să regăsească în actul de bază. Pentru varietățile deja care au existat în directivele actuale, problema se pune altfel. Se evaluează, se, se respectă voința Comisiei de a uh, simplifica birocrația în acest sector, dar se mai pun probleme de aplicare a normelor. În momentul în care se cere ca materialul, chiar dacă nu trebuie testat de autorități, totuși trebuie să fie etichetat cu locul de origine, chiar dacă, bineînțeles, apoi poate fi um, comercializat oriunde. Eu sunt... Eu sprijin etichetele de origine. Eu m-am exprimat în alte rapoarte în acest sens și uh, Înțeleg că pentru semințe apare o problemă. Pentru anumite varietăți foarte vechi, care reprezintă o piață minimă, o, o parte minimă din piață în Europa, nu trebuie neapărat să includă mențiunea de origine. Din motive istorice, în anumite zone nu mai sunt cultivate. Deci este o piață foarte mică, dar originea geografică de cultivare este greu de determinat acum. Iar în ceea ce privește importul și exportul materialului de reproducere, titlul 6 din text, mă bucur că Comisia prevede o echivalență a materialului importat din țări terțe uh, privind calitatea și respectarea regulilor. În fine, în ceea ce privește exporturile, voi propune un sistem care uh, să permite întreprinderilor noastre să poată să exporte semințe destul de ușor, fără să aibă costuri foarte mari sau să se confrunte cu o birocrație exagerată. Din Uniunea Europeană pleacă 60% din exporturile de semințe și plănți spre restul lumii. Deci, iată, un sector lider în agricultura noastră, uh, care se datorează și investițiilor întreprinderilor noastre în cercetare pentru a îmbunătăți calitatea produselor. În fine, trecem acum la partea a patra a textului, de la articolul 105 încolo. Aici se analizează materialul de reproducere um, pentru domeniul forestier. Nu voi face multe observații aici pentru că se reiau, practic, uh, um, prevederile din directivele precedente în acest uh, regulament și operatorii din sector uh, -au, au considerat că textul uh, este satisfăcător. Deci nu cred că vor apărea probleme legate de această ultimă parte, nu, se vor, uh, nu va fi necesare modificări substanțiale la, în text. Acum, un ultim aspect, în legătură cu aspectele procedurale al parcursului acestui raport. Comisia ENVI a cerut și a obținut. competență comună pentru anumite puncte din acest regulament, mai ales în ceea ce privește descrierea um, recunoscută oficial, derogările la materialul standard, materialul uh, păstrat, derogările pentru materialele de nișă, um, excepțiile pentru anumite varietăți, pentru micro-întreprinderi și băncile genetice. Și deci pentru aceste aspecte vom avea competențe comune cu uh, Comisia ENVI. Acum, dragi colegi, eu voi asculta cu atenție sugestiile și observațiile dumneavoastră, pentru că, bineînțeles, trebuie să încercăm să negociem un text comun care să ne, convingă, să ne convină tuturor, pentru că cred că este un sector en, extrem de important pentru că reprezintă punctul de plecare al producției agricole. Materialul de reproducere a plantelor stă la baza producției agricole și disponibilitatea uh, și uh, difuzarea acestui material de reproducere sănătos este esențială și chiar strategia UE 2020 ne cere această durabilitate și competitivitate uh, și disponibilitatea unui material de reproducere sănătos, certificat și sigur este fundamentală pentru a evita probleme Uh, sau efecte uh, negative pentru durabilitate. Un alt uh, motiv pentru care trebuie să găsim la, o modalitate de a avansa sprijinită de toată lumea este faptul că termenele sunt foarte strânse și dacă nu reușim să ajungem la un acord rapid, există riscul ca mandatul nostru să se termine fără să putem respecta acest, acest uh, fără să poată finaliza acest raport. De aceea este important ca acest, să încercăm să adoptăm acest raport în prima lectură. Și de aceea voi asculta cu mult interes observațiile dumneavoastră și sper că veți sugera elemente care să ne ajute pe toți să pregătim cât de repede cel mai bun raport posibil. Mulțumesc! Mulțumesc, Sergio! Acum dau cuvântul colegilor înscriși la cuvânt. Vom vedea dacă vom putea respecta um, timpul pe care îl avem la dispoziție, astfel încât să încheiem dezbaterea înainte de votul reformei PAC-ului. Dau cuvântul mai întâi lui Herbert Dortmann și apoi lui Martin Oschling. Eu sunt foarte de acord cu ceea ce a spus Sergio Silvestris. Acesta este un dosar care a fost criticat chiar înainte ca comisia să-l transmită. Știu că se prevede certificarea semințelor uh, de plante difuzate doar la nivel local, a apărut o dezbatere cam absurdă, după părerea mea. Eu sunt foarte de acord că în acest caz particular trebuie să se găsească o soluție. Persoana care dorește să planteze o varietate locală, deci să planteze semințe dintr-o, dintr varietate locală de plante, după părerea mea, trebuie să poată să o facă. Dar trebuie să fie, persoana trebuie să fie conștientă de riscul uh, cu care se confruntă și anume că această plantă să nu fie sănătoasă sau că semințele nu să, să nu fie uniforme. Dar oricum cred că persoana știe aceste lucruri, așa că nu trebuie să impunem reguli noi în acest caz, pentru că ar fi inutile. Dar pentru marea majoritate a producției de semințe și de lăstari, certificarea este foarte importantă nu trebuie să intrăm într-o dezbatere politică în care certificarea să fie înțeleasă ca fiind proceduri care sunt doar în interesul întreprinderilor mari de pe piață. Eu vin dintr-o regiune care produce în fiecare an milioane de, uh, de plantuțe, de, de lăstari de, uh, și cine cumpără aceste plante trebuie să fie sigur, persoanele care cumpără aceste plante trebuie să fie sigure că plantele sunt sănătoase. Cei care cumpără aceste plante sunt uh, întreprinderi agricole obișnuite, nu, uh, nu sunt firmele cele mai mari uh, internaționale. Și cineva trebuie să răspundă dacă o plantă, o plantă sau o sămânță nu este sănătoasă. Fără certificare nu se poate face asta. Certificarea implică responsabilitatea și eu cred că pentru binele cele mai mari părți din agricultură, pentru binele agricultorilor, certificarea face parte, este un element al securității alimentare. Și nu trebuie să uităm de investițiile agriculturii în tinere le plante. De exemplu, dacă un agricultor plantează viță de vie și după 5 ani își dă seama că nu a obținut uh, rezultatul dorit în momentul în care a cumpărat planta respectivă, consecințele sunt mult mai grave pentru că omul a investit ani de zile de muncă, n-a putut folosi terenul respectiv uh, în alt scop. Și nu trebuie să credeți că foarte rar se întâmplă asta. Se întâmplă. De aceea trebuie să fim foarte atenți să nu lăsăm dezbaterea să devieze. Certificarea pentru toate plantele și semințele de pe piață uh, trebuie să aibă loc, cu excepția plantelor uh, cu, uh, de uz strict local minim. Pentru aceste scopuri putem prevedea reguli foarte simple pentru a nu exagera uh, procedurile. Mulțumesc. Foarte bine, mulțumesc. Are cuvântul acum Martin Oșling și apoi colega Kadenbach. Ja, uh, meine... Doamnelor și domnilor, stimați colegi, poate că intențiile sunt bune de a avea un cadru european unitar, dar forma în care acesta este făcut este una la care n-ar trebui să ne gândim, pe care n-ar trebui să ne-o dorim. În ultimii ani am văzut că au dispărut foarte multe firme care produceau material de reproducere a plantelor și acest lucru s-a făcut în beneficiul a cinci concerne mari și practic noi obținem opusul lucrului pe care și-l propune această, acest regulament. Noi Adică obiectivul regulamentului este să promoveze diversitatea și obținem efectul contrar. Concentrarea este tot mai mare. Apoi, am spus că avem o piață de nișă, care se definește prin faptul că avem întreprinderi cu 10 angajați și cu cifre de afaceri care, care corespund une, unei firme foarte mici. Păi, pentru un pentru o întreprindere mijlocie aceste cifre de afaceri nu înseamnă nimic. Este absolut ridicol să fie înscris într-un regulament așa ceva. Mai întâi, uh, pragurile trebuie să fie mai mari și atunci trebuie să mai și spunem ce dorim să atingem prin aceste măsuri. Dacă eliminăm uh, înregistrarea și certificarea, practic permitem întreprinderilor, întreprinderilor mici să aibă acces la piața europeană. Dar eu mă tem că nu se va întâmpla acest lucru, se, se întâmplă exact invers. Prin uniformitatea criteriilor, facem ca pragurile să fie atât de mari încât uh, societățile care produc pentru care produc material de reproducere a plantelor fără orientare spre export să pice din acest cadru al certificării. Cred că aceasta este temerea noastră principală pe care trebuie să o recunoaștem. Și dacă ar fi să continuăm să discutăm, trebuie să înțelegem și ce a spus Comisia în primă instanță. Dorește să pună accentul pe piața de export. Ei bine, piața de export nu este alimentată de IMM-uri. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu cele șapte mii de IMM-uri din Europa care produc pentru Europa, pentru piața europeană. Aceasta este piața pe care trebuie să o decongestionăm. Nu trebuie să introducem și mai multe birocrație. Apelăm la raportori pentru a îndeplini condițiile pentru uh, semințele ecologice și pentru semințele destinate piețelor regionale. Toate acestea trebuie să beneficieze de praguri mai înalte, nu de criteriile de care beneficiază societățile internaționale. Dacă practicăm această schemă, așa cum este propusă ea, vom pierde și mai multe IMM-uri și noi nu de asta avem nevoie. Din potrivă, nu avem nevoie de o grămadă de semințe pe care să le punem la rece, ci avem nevoie de semințe care să poată fi puse la dispoziție pe piață și care să poată fi folosite, care să genereze tot mai multă diversitate. Și cine ia în serios biodiversitatea nu are voie să o facă doar în afara agricultorii, agriculturii, ci în, înăuntrul ei. Aceasta este misiunea noastră pe aceasta este misiunea noastră pentru viitor și aici nu se ridică la înălțime propunerea. Äh, dem Vorsitzenden und dem Kollegen Silvestris für Îi mulțumesc domnului Silvestris pentru, pentru explicațiile introductive. Comisia, prin acest act legislativ, deja de la bun început a propus un text care e clar că va fi supus unei dezbatere aprinse. Știu foarte bine de la colegii mei din Austria că înainte ca propunerea să fie oficială, deja a suscitat tot felul de dezbateri, de temeri și de îngrijorări. Eu una nu pot decât să fiu recunoscătoare Comisiei pentru că a reacționat față de acestea prin această propunere de text, dar din punctul meu de vedere și cred că colegul Heusling a explicat acest lucru în detaliu, mă tem că propunerea nu ține cont de interesele celor care cu asta se ocupă, cu materialul, cu materialul de reproducere a plantelor și nu se ține cont în mod suficient de interesele acestora. Dosarul, după cum s-a spus, reunește 12 regulamente din trecut și ar uh, spori dreptul de alegere al consumatorilor și de asemenea ar spori biodiversitatea și deci ar veni în sprijinul intereselor agricultorilor. Salutăm intențiile bune și simplificarea sistemului, precum și biodiversitatea care este accentuată, dar din păcate acest lucru nu se întâmplă la nivel suficient în articolele concrete. Practic se propune o nouă birocratizare. Bunele intenții ale Comisiei, după cum spuneam, există. În domeniul biodiversității, de exemplu, se găsesc diferitele soiuri în acte legislative specifice și mă bucur că acum Comisia reușește să le reunească pe toate într-un text principal. Dar din punctul meu de vedere, regulamentul se orientează în primul rând după interesele industriașilor și în funcție de soiurile industriale și practic li se cere prea mult IMM-urilor. IMM-urile și ceea ce produc acestea trebuie să rămână într-o nișă, iar interesele acestora nu sunt suficient luate în considerare. Multe acte secundare derivate sunt uh, de vină. Întrebarea care sunt soiurile care sunt vizate de acest regulament este departe de a fi un detaliu tehnic. Practic, comisia pur și simplu își depășește obiectivele stabilite anterior. Apoi, de ce persoanele private nu intră în sfera de competență, în sfera de aplicare a actului? Este clar, ele nu au ce căuta aici. Aș dori să mă refer la încă cinci aspecte. Regulamentul trebuie să pună accentul pe libertatea de a alege la nivelul consumatorilor în materie de fructe și legume. Ei trebuie să decidă dacă doresc legume și fructe convenționale sau dacă doresc să beneficieze de specialități regionale și rare. Noul regulament trebuie să oprească concentrarea pe piața semințelor. Am auzit că trei concerne acoperă 50% din, dețin 50% din cota de piață și altele încă o mare parte, deci ele controlează mâncarea pe care o mâncăm și prețul acesteia. Nu îmi place să văd că atâta putere se concentrează în mâna uh, câtorva concerne. De multe ori s-a citat uh, siguranța agroalimentară. Ei bine, textul nostru tocmai asta trebuie să garanteze, atât la, nivel, la, la nivelul Uniunii, cât și în relația Uniunii cu țările în curs de dezvoltare. Ca raportoare, biodiversitatea pentru mine este foarte importantă. Eu aș vrea ca aceasta să fie protejată. Folosirea de semințe vechi și rare și deci accentuarea acestor resurse trebuie să fie sprijinită în text, astfel încât cetățenii care insistă pe biodiversitate să poată să continue să o facă. Bineînțeles că vom face și amendamente de modificare, de completare și apelez la toți colegii noștri în felul următor. În curând vom avea alegeri europene și noi trebuie să arătăm votanților că noi, cei din Parlamentul European, ținem la dorințele lor, aplecăm urechea la nevoile lor și așa mai departe. Cred că tocmai acest subiect arată că nu numai biodiversitatea, ci și soiurile vechi și rare din Europa nu trebuie să fie nu trebuie să fie împiedicate de acte birocrate, birocratice suplimentare. Carin adesso Agnew e poi Urmează Agnew, apoi Rodust. Chairman, thank... you. mulțumesc. Acest subiect al punerii la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor a cauzat uh, o mare neliniște în uh, Marea Britanie. Au fost multe ziare care au vorbit despre asta și oamenii erau foarte, foarte îngrijorați de faptul că ceea ce făceau ei de generații întregi va uh, deveni ilegal. Plantele deveneau non-plante. Sunt încântat să văd în partea întâi această teză. Mai mult decât atât, materialul de reproducere a plantelor schimbat între două persoane sau alți operatori este exclus din sfera de aplicare a regulamentului. Nu vreau ca această teză să fie eliminată din text de comisie sau de oricine face amendamente. Ceea ce mă nedumerește este că comisia a introdus acest lucru pentru a face presiuni pe măsură ce trece anul, astfel încât uh, grădinarii din Marea Britanie au de ce să, se, să fie îngrijorați. Deci vă rog Aș dori să știu din partea Comisiei dacă va onora această teză. Foarte rar uh, lucrurile sunt abrogate în acest moment, dar uh, aici vorbesc, vorbim despre două, 12 directive care va fi înlocuite de alt act legislativ și rezultatul, ni se spune, va fi simplificarea. Acesta a fost și rezultatul uh, reformei PAC. Iar după trei ani constatăm că nu este deloc așa. PAC nu a fost simplificată și mă opresc aici. Va bine, Ulrich, prego. Foarte bine, urmează Ulrich. Ulrich Kapulas. Und vor allen Dingen bei dem Ulrike Rodus. Und äh, erkenne an, dass der Berichterstatter viele Gespräche. Recunosc faptul că raportorul a purtat foarte multe dezbateri și că a discutat, discutat cu toată lumea, dar tot mai sunt câteva întrebări deschise și aș, aș ruga raportorul să răspundă la aceste întrebări în scris, în raportul său. Prima întrebare. Este corect că sfera de aplicare a legislației acoperă doar uh, domeniul comercial și anumite cantități doar. Am citit textul și înțeleg de ce există atâta îngrijorare în jurul lui. A doua întrebare. Ce se întâmplă cu schimbul de, de semințe între grădinare, între persoane private? Eu aș dori ca acesta să rămână liber și în continuare, dar aș dori să știu cum sunt definite grădinile sau exploatațiile agricole din perspectiva dimensiunilor. Este stabilit acest lucru sau nu? Știu că și aici există multe neliniști. Toată lumea trebuie să știe despre ce e vorba. Ce se întâmplă cu punerea pe piață a soiurilor tradiționale? Este una voluntară sau nu? Bineînțeles, Mă gândesc în special din, din perspectiva protejării soiurilor și din perspectiva brevetelor. Și apoi aș dori să știu care este procedura de testare în cazul soiurilor pentru producția ecologică și cum este reglementat el pentru viitor. Aici trebuie să definim exact viitorul. Ultima întrebare vizează transparența. Cum va fi organizat tot acest proces pe viitor? Mă gândesc la drepturile de proprietate, la tehnologiile hibride și la alte tehnologii folosite în modificarea genetică a organismelor. Toate aceste proceduri trebuie să fie cunoscute la nivelul consumatorilor, astfel încât fiecare consumator, fiecare fermier, fiecare grădinar să știe cum trebuie să se comporte pe piață. Brita Reimers e poi Capulas. Mulțumesc, Brita Reimers și apoi domnul Capulas. Da, mulțumesc. Aș uh, prelua întrebarea domnului Erniu. Este într-adevăr vorba de o simplificare când aruncăm multe acte legislative în aceeași oală și spunem că am făcut o simplificare? Știu ce s-a întâmplat și știu și eu ce s-a întâmplat cu reforma PAC. S-a oficializat această procedură. Văd că și aici apar actele delegate, ca și în alte rapoarte din același pachet și, uh, stimată comisie, uh, sunteți buni la administrație, dar legile le face Parlamentul împreună cu Consiliul, nu Comisia. Și uh, prin actele delegate vă permitem să vă ocupați de părți din anume pachete, deci cred că trebuie să discutăm cu colegii, să vedem despre ce este vorba exact, unde este necesară intervenția dumneavoastră și unde nu. Dar, uh, per total, controlul trebuie să rămână în mâna Parlamentului și a Consiliului. În legătură cu întregul pachet și cu acest raport în special, mă gândesc la următoarele. Avem o problemă. Foarte mulți producători care găsesc un dăunător pe domeniul lor nu știu ce să facă dacă să acționeze imediat sau să stea să aștepte. Cred că trebuie să avem un fel de sistem de alertă aici, ca cine descoperă un soi dăunător de buruiană să îi poată alerta și pe ceilalți cultivatori ca să uh, acționeze cu toții la fel. Asta uh, e foarte important în legătură cu combaterea dăunătorilor și asta lipsește din întregul sistem. Mi se pare foarte bine că cei de la Comisie doresc introducerea de tehnologii mai moderne și că dorește să utilizeze astfel de uh, metode mai puțin birocratice. Cred că documentele de însoțire trebuie să se împuțineze pentru că unor se întâmplă ca un, o cantitate de semințe oarecare să fie însoțită de un dita mai teancul de documente. Într-adevăr, trebuie să folosim mai puțină hârtie aici. În legătură cu uh, semințele, trebuie să fim foarte precauți, pentru că uh, există diverse formulări legate de semințe și se spune semințe de cultură sau uh, uh în alte moduri și trebuie să avem grijă să folosim aceeași terminologie să nu se confunde semințele de cultură cu semințele prelucrate. Trebuie să fie făcută clar diferența și uh, aici se spune că pot exista diferențe regionale, dar nu se poate să se cultive în Germania de Nord unele semințe care vin, provin din Austria și reglementările să fie diferite. Trebuie să avem reglementări unitare. Apoi, Uh, cred că ar fi bine să discutăm în cercuri mai mici și să realizăm împreună amendamente care, pe care să le transmitem raportorului. Mulțumesc! Mulțumesc, Brita, acum Luis Capula Santos și după aceea Marc Tarabella. Luis. Președinte, eu cred s-ar Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să-l felicit pe domnul Silvestris pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. Știm cu toții că este vorba de o chestiune foarte delicată și foarte importantă. Am fost uh, inundați de mail-uri pe acest subiect, știm cu toții că subiectul e foarte important pentru actorii din sector și pentru societate în general. Așadar, trebuie să oferim un răspuns adecvat. E foarte importantă înregistrarea și certificarea cu toții, în activitatea noastră profesională, a trebuit să ne confruntăm cu consecințele cumpărării de plante uh, afectate de virus sau de uh, boli ale plantelor. Foarte adesea se întâmplă ca plantele cumpărate să nu corespundă cu descrierea lor. Uh, cumpărătorul este păcălit, cumpără altceva decât a crezut că cumpără. Deci e foarte bine să intervenim prin legislație și să unificăm, să unificăm aceste acte uh, care au apărut de-a lungul anilor. E foarte important ca plantele vândute și cumpărate să fie sănătoase și uh, să fie introduse pe piață numai produse corespunzătoare. Trebuie să evităm blocajele și birocrația în exces, mai ales în ceea ce îi privește pe micii producători. Eu sunt raportor din umbră pentru grupul meu și în această calitate aș vrea să vă spun că ne va face mare plăcere să colaborăm cu raportorul pentru a veni cu cele mai bune soluții posibile și să împăcăm toate aceste obiective diferite. Mark și apoi George. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, acest dosar este unul esențial care strânește foarte multe reacții, unor exagerate. Aș dori, în orice caz, să aud uh, din partea comisiei să mi se spună dacă termenii uh, aceștia de introducere pe piață, punere la dispoziție pe piață, mă refer la articolul 3, deci punerea la dispoziție pe piață, în, conform textului, este vorba de uh, vânzarea în Uniunea Europeană, inclusiv ofertele în uh, vederea vânzării și orice fel de uh, cedări cu titlu gratuit. Aș vrea să vă întreb dacă în această definiție sunt vizați și agricultorii care fac schimb între ei de semințe uh, prelevate din recortele lor și, prin extensie, intră aici și grădinarii amatori? Un subiect foarte delicat. Aș dori ca cei de la comisie să mă lămurească în legătură cu acest dosar foarte sensibil. Mulțumesc. Grație, Mark. Mulțumesc, Mark George Lyon. Mulțumesc. Aș dori și eu să-l felicit pe uh, colegul nostru pentru prezentare și îmi cer scuze că am ratat partea introductivă astăzi. Aș dori să mă refer la câteva aspecte. În primul rând, salut intenția Comisiei de a încerca să simplifice regulamentul, reglementarea cu care ne-am confruntat în ultimii ani. Sunt foarte multe pagini, însă, într-adevăr, uh, apare aici un semn de întrebare. Chiar e vorba de o simplificare pentru că cei de la Comisie ne-au trimis o cantitate enormă de documente. Una din preocupări, domnule președinte, cred că este cea legată de actele delegate și actele de implementare, pentru că nu știm încă ce intenționează Comisia în legătură cu aceste proceduri și dacă ele vor simplifica realmente legislația sau va fi exact pe dos. Altfel, cred că setul de propuneri este unul rezonabil, dar există un domeniu în legătură care trebuie să avem mare grijă, și anume impactul acestor propuneri în toate sectoarele în ceea ce privește comercializarea. În foarte multe zone s-a uh, prevăzut introducerea de costuri în sistem și trebuie să fim foarte atenți cu acest regulament uh, pentru că riscă să creeze costuri suplimentare și asta e important mai ales în unele zone. Sigur că dorim o industrie bine reglementată, dar nu una care trebuie să sufere costuri suplimentare din cauza reglementărilor. Cred că ar fi bine ca comisia noastră să aibă mare grijă în acest domeniu. Mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Aș dori acum să îi ascult pe cei de la comisie și îl ascultăm pe domnul Mico de la Direcția Generală Sanco, după care îi dăm cuvântul din nou domnului Silvestris. No, merci, le Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, directorul general adjunct nu poate fi prezent astăzi, așa că iau eu cuvântul în locul dânsului. Dacă îmi permiteți, pentru a răspunde diferiților eurodeputați care s-au exprimat, aș începe prin a spune că este un subiect foarte dificil, foarte tehnic, care acoperă enorm de multe plante, de la cereale la um, pomii fructiferi, uh, la plante ornamentale, flori uh, um, și așa mai departe. Deci, uh, este un domeniu foarte complex, cu multe realități diferite, uh, dar am dorit să le reunim într-un singur text, dar cu anumite particularități specifice. Deci am încercat să reunim toate diferitele tipuri de sămânțe și de material de reproducere, pentru că considerăm că uh, trebuie să fie supuse în principiu acelorași reguli. Al doilea aspect este respectarea biodiversității. Direcția Generală pentru Sănătate și Consumator, dar și cea pentru agricultură sau cea pentru mediu, uh, avem cu toții în vedere respectarea biodiversității, dezvoltarea biodiversității și protecția biodiversității. Nu dorim să reducem numărul semințelor care există. Știm câtă importanță trebuie acordată conservării diferitelor varietăți, chiar dacă nu sunt cultivate astăzi, pentru că în viitor s-ar putea um, să regăsim în aceste semințe calități genetice pe care nu le vor avea semințele noi. Și deci va fi poate nevoie să revenim la uh, tradițiile uh, din trecut, la semințele din trecut. E vorba de rezistența la boli, la bolile plantelor, de uh, rezistența la clima uh, prea, uh, de, uh, prea secetoasă sau prea rece. Um, deci, iată, aceste soiuri care au făcut obiectul selecției naturale de-a lungul secolelor sunt importante și trebuie uh, păstrate. De aceea noi nu dorim, bineînțeles, să reducem cumva biodiversitatea. Pentru a răspunde unor um, deputați care au luat cuvântul, doresc să spun că suntem de acord cu concluziile raportorului, concluziile domnului Silvestris și suntem de acord și cu ceea ce au spus domnii Dorfman și Capula Santos, și anume că plantele trebuie să fie certificate înainte de a fi puse pe piață, pentru ca cel care cumpără materialul de reproducere, fie că e vorba de un agricultor uh, uh, profesionist, uh, uh, un horticultor și așa mai departe, sau uh, un grădinar amator, trebuie să fie sigur, deci, de materialul pe care îl cumpără. Și certificarea este importantă în cadrul acestor tranzacții între doi actori de pe piață și de aceea este un, un proces important. Dar acesta fiind spuse, am prevăzut uh, un anumit grad de flexibilitate, de simplificare a procedurilor pentru anumiți actori de pe piață. Am prevăzut criterii pentru a evita uh, tranzacțiile neloiale, dar am prevăzut criterii sau metode simple de înregistrare a plantelor tradiționale pentru anumite plante bio uh, și voi reveni la ele și pentru schimburile comerciale între amatori. Și răspund astfel domnului Tarabela. Sau pentru semințele pe care agricultorul le păstrează pentru a le replanta el însuși sau le folosește pentru a face schimb cu alt agricultor. Dacă uh, persoanele nu sunt, uh, uh, dacă acești oameni nu sunt profesioniști sau dacă se face schimb gratuit de semințe între doi agricultori sau are loc un schimb de semințe între doi amatori, nu am prevăzut, bineînțeles, o certificare. Trebuie să clarificăm acest lucru. Dar e vorba, deci, de cedare acestor semințe gratuit. Dar dacă agricultorul vinde semințe și face profit din asta, certificarea este necesară, bineînțeles. Dar dacă dă gratis semințele vecinilor sau prietenilor, în acest caz nu are nevoie de certificare. Pentru a reveni acum uh, la culturile biologice. Culturile bio folosesc două tipuri de semințe. Semințele din comerț pentru agricultura biologică pe scară largă, pe 20, 30 sau 100 de hectare de uh, porumb grâu, uh, ori și așa mai departe. Și schimburile um, unor producători mici sau chiar uh, între amatori. Și aici, bineînțeles, apar diferențe, chiar dacă ambele tipuri de uh, culturi sunt biologice. Culturile mari biologice trebuie supuse acestui proces de certificare, chiar dacă există un nivel de un, o, mai mult sau mai puțină flexibilitate pentru că varietățile sunt mult mai puțin uniforme decât uh, varietățile așa numite convenționale și materialul este heterogen. Deci am prevăzut aici anumite derogări, pentru că cunoaștem aspectele specifice ale agriculturii bio și uh, dorim ca acestea să fie respectate. Pentru amatorii care fac schimb de semințe bio, am prevăzut foarte puține obligații. Acum aș dori să răspund celor care au vorbit despre firmele mari, multinaționale. Avem cifre care par să confirme că aceste firme mari, multinaționale, care vând și pesticide sau erbicide, aceste firme nu au decât aproximativ 30% din piața materialului de reproducere. Deci 70% din piață este reprezentată de uh, întreprinderi mici și mijlocii sau chiar de micro-întreprinderi. Și, bineînțeles, ne dăm seama că aceste întreprinderi mici, mijlocii sau foarte mici nu trebuie uh, să se confrunte cu un exces de reguli administrative. De aceea dorim să simplificăm foarte mult regulile pentru acestea având în vedere că discutați și un alt text din acest pachet care vizează sănătatea animalelor, a plantelor uh, și uh, semințele și materialul de reproducere, dar și controlele oficiale, știți că micro-întreprinderile nu vor trebui să plătească redevențele de inspecție și control. Uh, și aceste micro-întreprinderi care produc semințe pentru a le vinde nu vor plăti, uh, deci, uh, taxele de inspecție și control uh, pe care le-ar putea prevedea statele membre. Deci, iată foarte pe scurt, domnule președinte, care este poziția noastră. Reafirm faptul că dorim să colaborăm cu domnul raportor Silvestris și cu Comisia pentru Agricultură în general. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc uh, reprezentantului Direcției Generale Sanco și acum dau cuvântul din nou colegului Sergio Silvestris, două minute. Da, avem două minute la dispoziție. Putem uh, amâna punctul următor pe săptămâna viitoare. Nu e foarte importantă, de aceea nu vor fi probleme. Bun, domnule președinte, eh, foarte pe scurt, doresc să mulțumesc colegilor pentru sinceritatea lor, dar și pentru eh, eh, numeroasele lor observații. Ehm, foarte pe scurt, ce am notat? Sunt de acord Coleg, colegul Osling, ceea ce a spus Comisia este important. 30% din piață este în mâinile întreprinderilor multinaționale care produc și pesticide, dar 70% din piață este reprezentată de IMM-uri. Și eu sunt împotriva trusturilor. Spun sincer colegului Osling acest lucru, pentru că nu cred că nimeni trebuie să aibă monopolul pieței semințelor uh, și să producă în același timp și pesticidele. E ca și cum uh, aceeași firmă ar produce și virusul și programul antivirus în informatică. Deci, în aceste cazuri trebuie să primească atenția necesară. Nimeni nu trebuie să aibă monopolul materialului de reproducere a plantelor sau controlul asupra producției agricole alimentară și anumite uh, companii multinaționale devin periculoase dacă produc și materiale de reproducere și pesticide. Deci uh, sunt aspecte pe care doresc să le aprofundăm și să, cărora doresc să le acordăm atenție. Colega Kadenbach a prezentat argumente importante pentru mine. În uh, zona mea avem foarte multe întreprinderi mici și puține, foarte puține întreprinderi mari patrimoniul, biodiversitatea um, caracterizează producția agricolă italiană. Deci, întreprinderile mici și biodiversitatea sunt puncte la care nu putem uh, renunța. Acum, în legătură cu simplificarea, atât colegul Agniu cât și colega Reimers au pus o problemă. E vorba de reducerea la un, um, faptul că reducerea la un regulament unic implică simplificarea Uh, dar uh, dacă avem un text unic, nu riscăm să complicăm și mai mult lucrurile. Da, trebuie să obținem ambele efecte. Deci reducerea la un text unic trebuie să aducă și simplificare. Deci uh, nu numai numărul textelor se simplifică, ci și conținutul și trebuie să acordăm atenție asupra acestui detaliu. Colegul Rodus? a pus în discuție diverse lucruri, a pus întrebări comisiei. Eu voi răspunde în scris, așa cum m-a rugat. Sunt de acord cu ceea ce a spus colegul Capula Santos. Astăzi trebuie să răspundem la două exigențe. Mai întâi, cel care cumpără trebuie să poată să cumpere ceea ce crede el că cumpără. Și de aceea certificarea este fundamentală. Și în al doilea rând, cel care cumpără trebuie să cumpără material sănătos. Absolut sigur că e sănătos. Deci trebuie să aibă certitudinea că cumpără uh, material sănătos. Așa cum spunea colegul Dorfman produsul um, care crește din material care nu e sănătos uh, aduce daune importante întreprinderii agricole respective, pentru că de multe ori e nevoie de ani de zile uh, pentru a depăși această situație, e nevoie din nou de, de uh, ani de zile și poate de pesticide um, și astfel se face rău pământului. De aceea e nevoie de certificare și de controle pentru a garanta sănătatea materialului uh, de reproducere cumpărat și pentru a garanta că ceea ce s-a cumpărat este ceea ce se crede că s-a cumpărat. Colegul Tarabella s-a adresat mai ales comisiei, care a răspuns parțial și preocuparea lui Lyon privind actele delegate este și preocuparea noastră și vom mai discuta despre asta. Acestea fiind spuse, eu cred că putem uh, să mergem mai departe cu acest raport uh, bine. Vom discuta, bineînțeles, amendamentele la o dezbatere următoare. Sper că vom coopera cât se poate de constructiv um, cu toții cu obiectivul de a avea un raport cât mai bun. Doresc să mulțumesc comisiei, doresc să mulțumesc colegului Capula Santos, raportor din umbră, pentru acest raport. Doresc să mulțumesc președintelui și întregii comisii pentru timp și atenție. Având de vedere că astăzi, domnule președinte, am primit atenția multor uh, oameni care au intrat pe, uh, în streaming pe, uh, pe site-ul Parlamentului pentru a vedea votul privind pacului și în schimb au văzut pe mine. Așa că mă bucur de uh, faptul că am o audiență atât de mare. Este 17.01, așa că mă opresc ca să trecem la vot. Mulțumesc! Grazie, Sergio. intanto... Mulțumesc, Sergio. Doresc doar să vă aduc aminte că pentru acest raport vom rediscuta acest raport pe 25-26 noiembrie. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 4 decembrie, deci avem timp să ne gândim la amendamente și um, pentru a răspunde sensibilităților colegilor. Acum propun să suspendăm ședința două minute pentru a permite colegilor să-și găsească cartela de vot. Nu puteți vota astăzi fără cartela de vot. Nu veți putea vota prin ridicare de mână. De aceea vă rog faceți rost de cartela dumneavoastră de vot și peste două minute trecem la votul privind reforma pacului. Siamo pronti? Sunteți gata? Putem trece la vot, dragi colegi. Am ajuns la un moment crucial. Un moment pe care l-am așteptat de atâta timp. De aceea, înainte de a da cuvântul raportorilor, doresc să, mulțum, să le mulțumesc Loa, lui Luis Capula lui Michel Dantan și lui Giovanni Lavia, dar doresc să mulțumesc întregii echipe de negociatori, raportorilor din umbră, tuturor celor care au făcut eforturi pentru a ajunge astăzi în acest moment. Cred că Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European trebuie să fie mândră de ceea ce a obținut am fost la înălțimea codeciziei, la înălțimea tratatului de la Lisabona, care ne dă aceste prerogative importante în procesul decizional. Bineînțeles, mulți colegi din grupul meu ar fi dorit să obținem mai multe. Am fi dorit o politică agricolă comună mai curajoasă, am fi dorit să obținem mai multe pentru agricultorii noștri, pentru a le permite să fie mai competitivi, pentru să răspundă la exigențe care să depășească problemele din momentul actual, pentru că avem nevoie de agricultură mai competitivă. Dar, oricum, rezultatul negocierilor este unul important. Și am luptat pentru el la peste 50 de triloguri, Consiliul și Comisia. Doresc să mulțumesc președinției irlandeze, ministrului Simon Coveney. Doresc să mulțumesc și președinției lituaniene pentru ultima fază finală a negocierilor. Acum, dragi colegi, înainte de a cu da cuvântul celor trei raportori, trebuie să facem un test să fim siguri că sistemul funcționează. Vă rog să introduceți cartela în consolă și doar cei care au dreptul să voteze, să voteze. Să, și, bineînțeles, cei care înlocuiesc pe cineva. Deci, vot test. Vă rog să votați. să vedem dacă funcționează sistemul. Uh, prea multe voturi din partea neafiliaților. Acum am plăcerea de a da cuvântul lui Luis Capula Santos, raportor pentru plățile directe și schemele de sprijin în cadrul politicii agricole comune. Luis, ai cuvântul. Prezident, cari colegas, Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați colegi. Astăzi am ajuns într-un punct foarte important în acest proces lung. Am petrecut foarte multe ore pe această temă, am muncit mult, mulți oameni au fost implicați la nivelul secretariatului comisiei noastre, oamenii din birourile noastre parlamentare. Am avut o sumedenie de întâlniri cu statele membre, cu organizațiile de agricultori, am muncit din răsputeri și suntem foarte mândri de această muncă. Cred că ne-am făcut pur și simplu datoria. Ce mă încântă cel mai mult este faptul că acum agricultorii spun că PAC de după 2014 va fi mai bună datorită intervenției Parlamentului European. Am reușit să ținem cont de marile surse de îngrijorare și să oferim mai multă echitate, mai multă egalitate între agricultorii statelor membre. Avem o PAC mai verde, mai ecologică, un lucru care, care, care corespunde nu numai dorințelor fermierilor, ci și uh, doleanțelor consumatorilor și contribuabililor. Și tot acest proces va fi mai puțin birocratic. Bineînțeles, nu este reforma pe care ne-am fi dorit-o cu toții, dar credem că am putut contribui la ea. Ne dăm seama că negocierile au fost lungi și grele, au fost foarte dure, dar e clar că am uh, reportat câteva victorii și mă bucur că Consiliul și Comisia, în special Consiliul, a respectat tratatul de la Lisabona. Am spus că vrem să negociem până în momentul în care absolut toate subiectele vor fi fost negociate și cu Parlamentul European. Din fericire, am putut să ne asigurăm că am făcut acest lucru, a fost schimbat mandatul și deci am putut să discutăm absolut toate subiectele. Rezultatul este unul satisfăcător, nu am de gând să insist asupra acestui lucru. E clar că au fost uh, etape foarte importante pe care le-am parcurs. Azi avem votul, dar mai avem și votul din plenară. Dar, după cum spuneam, mi se pare foarte bine cum s-a procedat. Cooperarea între grupurile politice a fost foarte bună în ultimele luni și chiar în ultimii ani și cred că acest lucru ne-a unit. Am devenit prieteni în acest proces și cred că acest lucru este cel mai bun lucru pe care îl poate face politica pentru noi, să ne unească astfel. Mulțumesc! Mulțumesc, Luis! Acum are cuvântul Michel Dantin raportor pentru organizarea comunică a piețelor produselor agricole. Michel, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu, la rândul meu, doresc să mulțumesc echipei care a lucrat alături de mine, raportorii din umbră, colaboratorii din secretariat, colaboratorii mei, dumneavoastră, domnule președinte, și coordonatorul de la grupul meu, toți aceștia au contribuit la crearea unui climat de încredere care ne-a permis să uh, oferim un prim produs al codeciziei. Cred că am lucrat într-o bună înțelegere, președinția a fost proactivă, e vorba de președinția irlandeză, iar comisarul a avut voința de a progresa și a permis evoluția vechilor linii ale politicii agricole comune. S-au făcut progrese importante în ceea ce privește politicile sectoriale pentru sectorul viticulturii, pentru sectorul zahărului, pentru fructe și legume. Din păcate, nu am putut progresa în sectorul laptelui, ceea ce pentru mine va și rămâne un mare regret, deoarece cred că acest sector este în continuare pus în pericol de instrumentele existente. Consolidarea organizațiilor de producători, acesta reprezintă un progres pe plan juridic Însă, evident, e vorba de un instrument și nu de o rețetă. Deci, agricultorii din fiecare stat, prin instrumentele juridice aplicate în politica națională, vor trebui să pună în practică reforma pe care noi am creat-o. În cele din urmă, cred că toți împreună am reușit să clădim o politică agricolă comună mai corectă și mai proactivă. Nu e mai este vorba de o politică unde deciziile se iau de la Bruxelles, această politică permite mai multă implicare a actorilor, le permite să facă propriile alegeri și va da rezultate dacă cu toții punem umărul la implementare. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au colaborat direct cu mine. Cred că prin această cred că această reformă le aparține și lor. Mulțumesc. Grazie, Michel. Mulțumesc, Michel. Acum dau cuvântul lui Giovanni Lavia raportor privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune. Giovanni. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc din inimă tuturor celor care au colaborat de-a lungul acestui proces de durată, care a început în 2011, octombrie 2011, cu prezentarea propunerii de către Comisia Europeană. Deci, iată, acum aproape 2 ani mai târziu, încheiem acest proiect de reformă complex, poate cel mai complex din istoria pacului, în care, pentru prima dată, ne regăsim cu un buget mai mic decât cel precedent și am dat o bătălie atât cu celelalte instituții pentru a îmbunătăți propunerea inițială de reformă a pacului, dar și pe plan financiar pentru că, această pentru că această politică să poată să aibă pentru următoarele șapte ani un buget corespunzător pentru a mai putea fi considerată cea mai mare politică comunitară și o politică capabilă să răspundă nu doar nevoilor agricultorilor, ci și nevoilor cetățenilor europeni. Am făcut eforturi mari cu toții pentru ca propunerea inițială să fie îmbunătățită pentru a avea o politică agricolă mai ușor de pus în aplicare, mai puțin complexă pentru agricultori și cred că am obținut multe. Și cu toți împreună, toat, din toate grupurile politice, am făcut eforturi pentru ca cetățenii să poată să aibă un control asupra acestei politici. Și deci tot ceea ce am făcut pentru a alinia prevederile Tratatului de la Lisabona merge în această direcție, pentru că politica comun, agricolă comună nu trebuie să fie pusă în aplicare doar de uh, statele membre, ci și Parlamentul este implicat. Și rezultatul final este unul bun, cu siguranță mai bun decât propunerea inițială. Mulțumesc! Mulțumesc, Giovanni! Dragi colegi, acum trecem la vot. Așa cum am spus la început, vor avea loc patru voturi. Vom vota fiecare dosar. Dar e foarte important să nu uităm că sunt voturi separate, dar dacă cumva nu obținem majoritatea privind un vot, vă amintesc că întreaga politică agricolă comună nu va fi adoptată. Deci, vă rog să fiți foarte atenți. Începem. Votăm acum dosarul privind plățile directe acordate fermierilor prin schemele de sprijin în cadrul politicii agricole comune. S-a deschis votul pentru acest prim dosar. chiusa la vot. S-a închis votul. Se adoptă cu 31 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 2 abțineri. Votăm acum organizarea comună a piețelor produselor agricole, regulamentul privind OCP unică. S-a deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. Se adoptă 27 de voturi pentru, 14 împotrivă, nicio abținere. Și acum votăm al treilea dosar, sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordată din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. S-a deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. Se adoptă și acest dosar privind dezvoltarea rurală cu 35 de voturi pentru, 3 împotrivă și 3 abțineri. Și acum votăm ultimul dosar, finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și acest al patrulea text, 35 de voturi pentru, 6 împotrivă, nicio abținere. Domnilor, cred că putem să îi felicităm pe cei trei raportori. Reforma politicii agricole comune a fost adoptată. Grazie, grazie. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor colegilor și acum putem trece la măsurile tranzitorii. Alt dosar important. Îi rog pe colegi să fie foarte atenți și la acest vot. Aș dori să dau mai întâi cuvântul domnului raportor Albert Des. S-au depus multe amendamente în legătură cu acest aspect, dispoziție tranzitorii pentru politica agricolă comună tocmai votată, așa că îi dau cuvântul lui Albert Des mai întâi pentru a-și prezenta uh, propunerea și apoi trecem la vot. Albert Des, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Acum că politica agrară comună, agricolă comună este decisă, mai trebuie să decidem și asupra regulilor tranzitorii pe care le va prevedea aceasta până în momentul implementării finale. Din uh, raportul meu rezultă că încercăm ca în pilonul al doilea să continuăm programele, să facem în așa fel încât ele să poată continua și aici e o diferență față de propunerea comisiei. Sperăm să putem reuni majoritățile de rigoare, astfel încât agricultorii pentru 2014 să aibă o anumită siguranță. Este un raport foarte tehnic, dar am putut constata că există un mare, mare acord între grupurile politice, cu mici excepții. Înțeleg foarte bine că s-a lucrat sub presiunea timpului și bineînțeles că era absolut nevoie ca negocierile privind PAC să fie încheiate între Consiliu și Parlament. Le mulțumesc colaboratorilor, colaboratoarelor, raportorilor din umbră și mă bucur foarte mult că am găsit o linie comună. În timpul votului voi cere de trei ori cuvântul la amendamentul 66, la 75 și la 23. Aș dori să mai fac și câteva completări orale, dar asta la punctele din cadrul programelor. Sunt absolut convins că prin, acest, prin această propunere se pot găsi dispozițiile tranzitorii, astfel încât agricultorii europeni să beneficieze de o siguranță a planificării muncilor. Mulțumesc! Bine! Grazie, eh, Albert! Bine, mulțumesc, Albert! Colegul Andrie a cerut cuvântul. Te rog, Eric. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport este esențial pentru tranziția și aplicarea reformei, doream să atrag atenția colegilor asupra amendamentului 23 depus de Albert Des pentru noi și vorbesc aici în calitate de raportor din umbră. Amendamentul 23 nu este admisibil pentru că el propune să se deplaseze chestiunea înverzirii care a mai fost uh, menționată la reuniunea noastră anterioară. Aveam datoria de a aminti acest lucru aici cu tărie, domnule președinte. În formula sa actuală nu putem accepta acest amendament pentru că uh, este inadmisibil, este incompatibil cu textele în forma propusă. Aș dori să uh, spun același lucru și despre amendamentul 107. După părerea mea și acesta este neadmisibil pentru că uh, din aceleași motive creează probleme de transparență, iar în forma sa actuală acest amendament nu este admisibil, după părerea mea. Nu știu dacă putem să cerem retragerea acestor amendamente în formularea lor actuală, acum la votul în comisie, însă mie mi se pare că uh, sunt niște chestiuni esențiale pe care doream să vi le prezint înainte să trecem la votul raportului ce ne este prezentat. Dunque, colleghi, un attimo di attenzione. dragi colegi, vă rog, puțin atenție. Eric, tocmai am votat cele patru dosare ale reformei PAC-ului. Nu există o legătură. Sau, mă rog, există multe legături cu textul lui Albert Des privind uh, dispozițiile tranzitorii, dar nu există un aspect procedural care să ne împiedice um, să intervenim uh, în acest dosar. Deci, vom vota acum, bineînțeles vom ține cont de sensibilitatea pe care tocmai a exprimat-o. Dacă nu mai sunt alte observații, aș trece la vot. Dorești să iei cuvântul? Marc, te rog. Je voulais juste... Voiam să susțin solicitarea domnului Andrieu, pentru că dacă se adoptă 23, înseamnă că cerem amânarea înverzirii pentru 2016, în loc ca greening-ul să intre în vigoare în 2015, cum tocmai am votat acum. Așadar, este o contradicție, înseamnă uh, evident că dacă votăm 23 și 107, dacă aceste amendamente sunt uh, adoptate, înseamnă că trebuie să fim împotriva dispozițiilor tranzitorii, dacă dorim logică cu ce am votat adineauri. Trebuie să-l întrebăm pe Albert dacă dorește să retragă aceste amendamente și dacă sunt adoptate, înseamnă că spunem nu dispozițiilor tranzitorii, ca să aveți un rezumat. E vorba de coerență aici cu ceea ce ni se cere să votăm și ceea ce am votat adineauri. Grazie, Marca. Te ringrazio perché... Mulțumesc, Marc. Îți mulțumesc pentru că e important ca colegii să știe ce vom vota. Dau cuvânt, voi da cuvântul înainte să votăm la acest amendament colegului Des și, bineînțeles, vom fi atenți ce votăm și cum votăm pentru a fi coerenți din punct de vedere procedural. Dar, oricum, noi trebuie să votăm și sper că Comisia Agri va da dovadă de coerență. Haideți să trecem la vot, dacă nu mai dorește altcineva să ia cuvântul, dar vom reveni la acest punct uh, când uh, urmează la vot. Deci începem. Voto, continuiamo, continuiamo con voto elettronico. Votăm electronic în continuare. Amendamentul 4 al raportorului. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și trecem acum la amendamentul de compromis 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum, atenție, e o greșeală pe foaie, votăm amendamentul 62. Amendamentul 62. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votăm amendamentul 65. Olejniciac. S-a deschis votul amendamentului 65. Ok, chiusa la votazione. S-a închis votul. Acum trecem la 66 și pentru acest amendament dau cuvântul colegului Albert Des. Mulțumesc, domnule președinte. La acest amendament au existat, la amendamentul 66 al colegei McGuinness, 68, 69 de la domnul Andrieu, între aceste amendamente au existat diferențe și era și am o întrebare clară pentru, pentru comisie. Dacă adoptăm aceste amendamente, au acestea efecte asupra uh, pachetelor naționale sau nu? Dacă comisia răspunde nu, eu recomand grupului meu să voteze pentru, dar aș dori un răspuns concret din partea comisiei. Dorim, doresc să știu dacă fondurile alocate național rămân la același nivel. Albert pone una questione. Albert pune o întrebare comisiei. Comisia este prezentă, este reprezentată aici de cineva? Domnul sau doamna Mia de la DG Agri. Vă rog răspundeți colegului Des. Thank you, Chair. I allow... Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să răspund eu în locul domnului Nia. Eu mă numesc Cristine Borgman. Uh, Sigur că aici, în legătură cu plafoanele, vă pot spune că plafoanele vor fi cele stipulate în anexa la regulament. Deci, apoi, modul în care statele membre vor aplica aceste plafoane în statele membre nu va, vi, nu va afecta suma de bani pe fiecare stat membru. Plafoanele sunt cele din anexă. Molto bene, ringrazio. Foarte bine, mulțumesc Comisiei pentru clarificare și acum cred că putem trece la vot. Votăm articolul 66, amendamentul 66, s-a deschis votul. Vot electronic. Chiusa la votazione. S-a închis votul, se adoptă. Trecem mai departe. Trecem la amendamentul 67, Luling. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 68 acum. S-a deschis votul amendamentului 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 7 al raportorului. S-a deschis votul amendamentului 7. A votat toată lumea? Foarte bine. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 69. Acum s-a deschis votul pentru amendamentul 69 Andrieu. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum să deschis votul pentru amendamentul 71 Andrieu Tarabella. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8 al raportorului. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Votăm acum amendamentul 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă? Votăm acum amendamentul 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum avem amendamentul oral al, un amendament oral al raportorului. Dau din nou cuvântul colegului Albert Des. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că a fost necesar un amendament aici și îl susțin. El nu are un efect asupra distribuirii banilor în statele membre, dar se spune că statele membre pot să modifice după autorizarea de către comisie aceste măsuri. Acest lucru este foarte important pentru unele state și de aceea aș dori ca amendamentul să fie sprijinit. Bine, grație Albert. Bine, mulțumesc Albert. Deci acum trecem la vot. S-a deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum trecem la votul compromisului 3. S-a deschis votul. Votat o tutti? A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 16 al raportorului. S-a deschis votul. Chiusa. S-a închis votul? Se adoptă. Adesso andiamo all'emendamento 9. Amendamentul 90. Dorești să iei cuvântul? Nu. Atunci votăm. Amendamentul 90. S-a deschis votul. Colegul Agniu a cerut cuvântul. Vă rog, domnule Agniu. Domnule președinte, se pare că va fi un amendament oral aici, am înțeles bine? Si, exacto. Da, așa este. Este un amendament oral. Sunteți împotriva acestui amendament oral? Da, domnule președinte, dacă există un amendament oral, sunt împotriva lui. Mulțumesc, spune domnul Aniu. Allora, eh, non correggere... Atunci, Votăm textul fără amendamentul oral. Luis, dorești să spui ceva? Te rog, Luis. Eh, eh, Sincer, senhor de qualquer mod gustava. Domnule președinte, poate că aceasta este regula, însă vreau să vă spun că această schimbare nu aduce nimic de substanță. E vorba despre plasarea uh, în articol a aceleași, dat, a aceleași date pe care o avem în considerentul respectiv. Deci efectul juridic va fi identic. Era vorba doar de dorința de a simplifica și de a clarifica corpul textului legislativ. În ogni caso... Bine. Oricum, conform regulamentului, dacă cineva se opune uh, amendamentului oral, uh, nu putem să-l acceptăm și colegul Atniu a spus că nu acceptă amendamentul oral, uh, dacă nu cumva se răzgândește. Nimic ce s-ar putea spune aici m-ar putea convinge, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Molto, molto. Bun, este cât se poate de clar. Deci atunci votăm amendamentul 90 fără amendamentul oral. S-a deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 91 Köstinger. S-a deschis votul. S-a închis votul? Se adoptă? Și trecem la compromisul 4. S-a deschis votul pentru compromisul 4. Votat-o tutti? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 23 al raportorului. Dau din nou cuvântul lui Albert Des. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu acest subiect, aș avea o scurtă explicație. Obiectivul acestui amendament este să nu este, mă scuzați, nu este să pună sub semnul întrebării dispozițiile tranzitorii. Și am întrebat un jurist dacă este posibil să facem o adaptare a acestui text. Mi s-a spus că ar fi destul de greu. În toate cele 28 state membre, E foarte greu să se implementeze aceste reforme complicate. Știm în trecut că au existat reforme mult mai simple la care nu s-au putut respecta termenele din cauza dificultăților de aplicare. Și acest lucru nu trebuie să însemne că 29, articolul 30, articolul 32 și 33 s-ar aplica doar de la 1 ianuarie 2016, ci trebuie să rămână în text corect cel târziu de la 1 ianuarie 2016, pentru ca statele membre să poată să le implementeze uh, cât de repede. Știu că în legătură cu cel de-al doilea pilon sunt multe modificări de făcut și la multe sute de programe autorizările vor veni doar în 2015. Deci acest lucru trebuie să corespundă cu greening-ul din pilonul 2, pentru că altfel ar fi multe probleme. Despre asta este vorba, nu este vorba de punerea reformei sub semnul întrebării. Tehnic este posibil, acest lucru ar fi în interesul statelor membre, ca noi să spunem cel târziu în 2016 totul trebuie să fie uh, trecut, transpus în legislație. Dacă facem acest lucru, apoi statele membre nu vor trebui să ceară derogări. Asta înseamnă amendamentul și nu altceva. Asta voiam să vă spun. Grazie, Albert. No, eu voglio anch'io. Mulțumesc, Albert. Și eu doresc să fac o precizare. Să nu uităm că suntem în codecizie. Va urma apoi uh, votul în Consiliu, vor urma dezbateri, deci doresc să liniștesc cu toată lumea. Nu există riscuri exagerate. Dar acum haideți să trecem la vot. Articolul 23 s-a deschis votul. Cine este pentru? Vă rog, votați electronic. S-a închis votul? Se respinge. Și acum continuăm cu amendamentul 103. S-a deschis votul amendamentului 103. S-a închis votul? Se adoptă. Amendamentul 105. S-a deschis votul. S-a închis votul? O șase S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 107. S-a deschis votul pentru amendamentul 107. Mades. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 la 18. Votăm acum amendamentul 108. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 109. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 29 al raportorului. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 30 al raportorului. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 31 al raportorului. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 110. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 113 pe următoarea pagină. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 32 al raportorului. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum Amendamentul 114. Oisling. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 34. Ultimul vot. S-a a votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. Și acum, dragi colegi, Votăm rezoluția legislativă astfel modificată. A votat toată lumea? Se adoptă cu largă majoritate, 35 de voturi pentru și 3 împotrivă. Și acum Votăm decizia deschiderii negocierilor cu Consiliul. S-a deschis votul. S-a închis votul? Se adoptă. În fine, votăm acum echipa de negocieri modul în care este compusă echipa de negocieri. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și înainte de a trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, aș dori să salut în numele nostru tuturor pe un coleg care nu a putut fi prezent, dar care a votat alături pe noi în primul vot la Strasbourg. Mă gândesc la colegul Papa Stancos. Doresc uh, să-l salut în numele vostru al tuturor, pentru că a fost implicat în această reformă, dar nu este alături de noi, chiar dacă sperăm că va, se va întoarce curând printre noi. Uh. Il punto 12 Punctul 12 de pe ordinea de zi este foarte rapid. E vorba de raportul privind statisticile pentru agricultură și pescuit. Un text tehnic care privește doar probleme de aplicare al tratatului. E un vot unic. Dacă sunteți de acord, votăm imediat electronic. S-a deschis votul. Grazie. Mulțumesc, s-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc. Și putem trece la ultimul punct de astăzi. Mulțumesc tuturor colegilor. E vorba de prezentarea de către Comisia Europeană um, referitoare la grupul la nivel înalt pentru drepturi, uh, drepturile de plantare a viței de vie. Am cerut în numele coordonatorilor ca Comisia să ne facă o prezentare uh, în legătură cu lucrările grupului la nivel înalt, uh, având în vedere și această reformă care tocmai a fost adoptată. Dar, uh, având în vedere votul care a avut loc, rog colegii să iasă din sală dacă nu dorești să asculte prezentarea și dau cuvântul reprezentantului comisiei, domnul sau doamna Zorila de la DG Agri.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 Pauza s-a terminat. Aveți cuvântul. Deci, cum spuneam, dăm cuvântul reprezentantului Comisiei, pentru că pauza s-a terminat și sper să fie liniște în sală pentru ca reprezentantul Comisiei să poată vorbi. Uh, moi, je voudrais rappeler que les groupes euh, d'autres Mulțumesc, domnule președinte. Am să vă vorbesc despre grupul de nivel înalt pentru drepturile de plantare a viței de vie. Acest grup a fost creat de domnul comisar Cioloș ca urmare a poziției diverselor state membre și a Parlamentului European în legătură cu drepturile de plantare. Principalele subiecte de discuție ale grupului de nivel înalt din 2012 au fost următoarele. Regimul tranzitoriu al drepturilor de plantare la nivel național și regional pentru anumite state membre a arătat clar uh, limitele acestui sistem. Uh, limite care împiedicau dezvoltarea unui sector foarte competitiv au reieșit diverse uh, disparități legate de implementarea acestui sistem de către diversele state membre, chiar diferențe la nivel regional, ceea ce distorsionează situația în comunitate. Grupul la nivel înalt a analizat și diversele efecte posibile ale încheierii regimului de drepturi de plantare pentru sector și pentru piață. Chiar dacă Parlamentul European, anumite state membre și anumite organizații profesionale au dorit menținerea actualului regim, a existat totuși și un consens extins între statele membre și între organizații pentru crearea unui nou sistem de extindere a drepturilor de plantare, mai flexibil, care să fie stabilit la nivel comunitar și să se bazeze pe următoarele aspecte – gestionarea de către autoritățile publice a tuturor categoriilor de vinuri, apoi emiterea anuală a unui număr limitat de autorizații pentru noi plantări. În procent de 1% din suprafața viilor flexibilitatea statelor membre în legătură cu aplicarea sistemului la nivel național, regional sau a indicațiilor geografice, cu posibilitatea de a se limita creșterea la uh, maxim 1%. Obiectivul este să se permită dezvoltarea acestui sector cu uh, precauții care să evite o creștere incontrolabilă. Grupul la nivel înalt prevedea de asemenea necesitatea de a se eh, discuta cu organismele profesionale reprezentative pentru reglementarea noilor plantări, mai ales pentru eh, vinurile cu indicații geografice, dar și pentru celelalte. S-a obținut un consens la sfârșitul lucrărilor grupului de nivel înalt în reuniunea din decembrie 2012, iar acesta se reflectă în poziția Consiliului și a Parlamentului pentru un sistem alternativ la regimurile tranzitorii. Acordul politic uh, a fost confirmat aici astăzi după cum știți, noile sisteme de autorizare vor intra în vigoare în 2016 cu prelungire până în 2030 și va exista o revizuire la jumătate de mandat a acestui sistem. Domnule președinte, cu voia dumneavoastră, eu aș dori să profit de ocazie ca să adresez o întrebare ca să răspund, mă scuzați, la o întrebare orală adresată Comisiei de doamna Luling și de domnul Di Castro în numele Comisiei Agri și Întrebările adresate de doamna Luling și de domnul Di Castro se referă la viitorul sectorului vinului și la intențiile comisiei. În primul rând, dați-mi voie să repet, după cum am făcut-o și în 2012, când am trimis rapoarte Parlamentului și Consiliului, că avem uh, reacții foarte pozitive din partea sectorului vitivinicol. Măsurile vechi au fost eliminate fără probleme, iar noile măsuri au fost bine acceptate, de exemplu, programele naționale de susținere. Modul de aplicare a fost foarte flexibil și foarte eficace. Aș dori să vă spun că sectorul vitivinicol este integrat într-un OCP unic și Comisia nu intenționează să reformeze acest sector care tocmai a făcut obiectul unei reforme. Și spun acest lucru deoarece în scrisoare se, men se întreabă dacă Comisia intenționează să reformeze acest sistem. Nu, nu avem această intenție. După cum știți, reforma care va fi adoptată probabil de Parlament și Consiliu în următoarele săptămâni prevede câteva noi instrumente mai bine adaptate la sectorul vitivinicol. Mai ales în ceea ce privește programele de susținere pentru sectorul vitivinicol, pentru a introduce noi măsuri, mai ales pentru uh, a le promova pe piața internă și pentru ca aceste măsuri să acopere și inovarea în sector. Pe viitor, programele naționale de susținere vor putea include aceste două măsuri care pentru noi vor putea să faciliteze obținerea obiectivului dorit de noi și anume sporirea competitivității acestui sector. Suntem convinși că programul contribuie la sporirea competitivității, la ameliorarea măsurilor structurale, la investiții sporite, inovație, promovare, toate acestea vor uh, stimula, cum spuneam, competitivitatea. Aș dori în încheiere să mai adaug că în urma discuțiilor de la organizația internațională PTV Nicola, că, în ceea ce privește unele produse din sectorul vinului cu conținut scăzut de alcool, am dorit să demarăm o reflexie alături de dumneavoastră și de Consiliu cu privire la uh, posibilitatea creării de standarde europene pentru acest uh, sector de piață, unde regulile la nivel european nu sunt armonizate. Considerăm că acest lucru permite distorsiuni ale pieței interne, însă vă solicit doar să reflectăm la acest subiect în viitor. Voiam să vă spun că Comisia Europeană nu are intenția să uh, reformeze reforma, ci să o uh, pună pe roate cât mai repede, pentru ca în 2014 noile măsuri să poată fi introduse în programele de susținere pentru uh, viticultorii europeni. Mulțumesc! Dziękuję bardzo za prezentację. Czy mamy jakieś Mulțumesc pentru prezentare. Aveți întrebări sau observații de adresat reprezentantului Comisiei. Nu cere nimeni cuvântul. Mulțumesc din nou Comisiei Europene și trecem la diverse. Are cineva de spus ceva la diverse? Dacă nu, încheiem acum ședința comisiei noastre, importantă, istorică, având în vedere votul reformei pacului. Acum pauză 5 minute și apoi va avea loc ședința coordonatorilor. Ședința va fi scurtă, îl așteptăm pe domnul De și începem. Vă mulțumesc!